Dear colleagues, I would like to start... Dragi colegi, haideți să, să începem reuniunea noastră de astăzi pentru că avem o ordine de zi încărcată. Primul punct de pe ordinea de zi, aș vrea să vă informez că s-a introdus o cerere de modificare a agendei pentru astăzi și mâine. Mai întâi domnul Boștinaru, care din cauza altor obligații pe care le are în Parlament nu poate să fie cu noi decât între 3 după amiază și 4 și un sfert și a cerut să uh, fie mutat raportul dumnealui uh, la un alt moment în timpul sesiunii de vot, cred că putem să acceptăm și să dăm dovadă de flexibilitate și vom accepta cererea domnului Boștinaru. Al doilea punct, încă o modificare, pentru că vedeți uh, că domnul ministru este deja prezent, deci în loc să avem un schimb de opinie cu dumnealui mâine. Îl avem acum, acest schimb de opinie cu domnul ministru, reprezentant al președinției Consiliului. Deci, imediat după uh, ce vom fi lansat întâlnirea, îi vom da cuvântul domnului ministru, ceea ce înseamnă că punctele 4, 5 și 6 de pe ordinea noastră de zi vom fi uh, analizate joi de la 9 la 10 jumate. Iată propunerele mele de modificare ale agendei. Am înțeles că domnul vicepreședinte dorește să ia cuvântul. Um Vă mulțumesc, domnul președinte. Este vorba despre voturile pe care le avem astăzi. Astăzi ar trebui să, vor, să votăm cele cinci rapo- rapoarte care se ocupă de fondurile structe, structurale pentru perioada 2014-2020. Doamna președinte, uh, auziți uh, interpretarea în engleză? Nu, se pare că nu. O altă limbă decât engleza se aude pe canalul 2. Acum s-a rezolvat problema? Domnul Piper, pot să vorbesc acum? Mă înțelegeți? Vă mulțumesc. Deci astăzi vorbim despre politica structurală al Uniunii Europene, vorbim despre 360 de miliarde de euro. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care în ultimele zile și în ultimele nopți au depus eforturi asidue pentru a ne prezenta nouă listele de vot. Cunosc aceste proceduri din propria experiență, însă astăzi, în calitatea mea de simplu membru al Comisiei, trebuie să spun că ieri la ora 15 am avut pentru prima dată posibilitatea de a citi amendamentele de compromis și de a le discuta pe acestea cu grupul meu. Deci ieri la ora 15. Raportorii ne-au spus că amendamentele de compromis arată așa cum arată, ele trebuie să fie acceptate, nu mai pot fi modificate. Prin urmare, mă întreb ce șansă am eu, în calitate de membru al Comisiei Regii, uh, să modific aceste amendamente. În plus, listele de vot nu ne parveniseră la ora aceea. Au venit așa, încet, încet. Ieri noapte, la ora 3, a, am uh, reușit să obținem listele de vot. Deci, doamnelor și domnilor, această procedură care ne-a fost păcată pe gât de câțiva dintre colegi este nedemocratică, netransparentă și uh, încalcă o mulțime de reguli ale Parlamentului European. Tocmai de aceea, astăzi, ca punct de procedură, vreau să cer ca doar acele voturi, doar acele rapoarte să poată fi votate care au fost discutate în detaliu, în prealabil. Cu multe dintre detaliile acestor rapoarte nu sunt de acord, vă anunț de la bun început, dar măcar am avut posibilitatea de a le discuta. Prin urmare, cer ca astăzi să votăm doar fondul de coeziune, să votăm regiunile de graniță. Nu știu titlul exact acum, dar cu siguranță uh, știți care este raportul la care mă refer. Și vreau să votăm uh, raportul domnului Zeller. Să amânăm însă raportul domnului uh, Olbrecht și să amânăm raportul domnului Van Nistelrooy și al doamnei Constanțe Creel. Așadar, doamnelor și domnilor, în timpul vacanței de vară oricum nu se întâmplă multe lucruri. Cu siguranță, președinția cipriotă nu va promova ceva acum în vacanța de vară. Dar vacanța de vară ne-ar oferi nouă posibilitatea de a cerceta aceste rapoarte în detaliu și de a trata uh, cu atenție și uh, într-o manieră realistă amendamentele de compromis. Doar așa membrii Comisiei Regii pot modifica ceva din ceea ce s-a decis deja. Vă rog frumos să mă sprijiniți. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Marcus, very much. Constanze Krell. Mulțumesc, Constanze Krell. Uh, vielen Dank, uh, Frau Vorsitzende. Ich, uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să contrazic uh, cele spuse de domnul Piper de la în mijlocul lunii octombrie anului trecut am tot discutat intens în cadrul uh, uh, Comisiei acesteia regulamentul general. În calitate de raportor am prezentat Comisiei o serie de documente care au fost discutate nu doar în cadrul Comisiei, ci și în uh, grupurile de lucruri ale diferitelor grupuri politice. Ne-am întâlnit adesea la ședințele Comisiei Regii pentru a discuta despre eventuale, eventualele compromisuri, iar amendamentele de compromis care sunt prezentate dumneavoastră de către raportori sunt tocmai rezultatul acestei discuții lunde și transparente care a fost purtată cu dumneavoastră aici, la comisie și în grupurile de lucru. Cred că am face o mare, mare greșeală dacă nu am încorona succesul acestei dezbateri cu un vot, un vot care ne oferă un mandat de negociere. Am fi primul, prima comisie care într-un mare pachet de programe și proiecte uh, diferite primește într-adevăr în urma unui uh, vot un mandat de negociere. Votul de astăzi ar fi un semnal dat de Parlamentul European celorlaltor uh, instituții. Am dovedit astfel că politica de coeziune este într-adevăr un instrument care poate să ajute cetățenii europeni să iasă din criza economică cu care se confruntă. Am transmite prin votul de astăzi semnalul că Parlamentul European, uh, Parlamentul European îi pasă de soarta cetățenilor din regiuni. Tocmai de aceea trebuie să votăm astăzi. Este un, vorba despre un, uh, un mandat de negociere. Raportorii care vor participa la triloguri cu siguranță vor veni în fața comisiei uh, pentru a discuta rezultatele negocierilor. Se prea poate să fie necesară o modificare a mandatului. Deci, procesul va fi unul transparent. Vă rog să nu țineți cont de propunerea domnului Piper. Mulțumesc. François. Da. Sunt de acord cu observațiile doamnei Crel. A fost o muncă intensă, dar cât se poate de democratică și cred că putem să mulțumim raportorilor care au dat dovadă de toată disponibilitatea. Comisia noastră are tot interesul să voteze cât mai repede și să fie chiar prima comisie care face această contrapropunere, deoarece este rolul și misiunea noastră și apoi deoarece trebuie să acordăm uh, trilogului întregul uh, spațiu necesar și tot timpul posibil. De aceea noi ne opunem uh, amânării votului. Uh, thank you uh, very much. Any... Mulțumesc. Mai sunt alte observații? Nu știu dacă trebuie să votăm căci înțeleg că există mai multă lume care dorește să votăm astăzi decât cei care nu vor. Preferați să votăm? Da. Deci, cine dorește ca votul să aibă loc astăzi? Deci să votăm amendamentele la aceste regulamente. Da, vedeți, o majoritate covârșitoare. Am să întreb totuși cine este împotrivă. 3 voturi. Și cu Marcus 4. Răspunsul deci este clar, adoptăm ordinea de zi. Vă reamintesc că această întâlnire, ca de obicei, este uh, transmisă pe internet. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, adoptarea procesului verbal uh, al reuniunii din data 29-30 mai. El va fost uh, trimis și va fi considerat ca fiind adoptat dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul întâlnirii. Nu am uh, comunicări de făcut. Deci putem să trecem la următorul punct de pe de zi, care în mod normal era punctul numărul 17 și mai bine zis întâlnirea cu președinția Ciprului. Spun asta pentru colegii care tocmai au intrat în sală. Îl avem cu noi pe domnul Andreas Mavroianis, ministrul adjunct pentru afaceri europene. Președinția dumneavoastră va fi foarte importantă, nu numai pentru noi de la Comisia Rege, ci și pentru toți beneficiarii acestei politici care așteaptă cu nerăbdare terminarea negocierilor atât în ce privește bugetul cât și cadrul de reglementare. Deci vă rog să nu pierdeți uh, din vedere importanța pe care o are președinția dumneavoastră în următoarele șase luni. Și acum aveți cuvântul, domnule minu, ministru. Doamna președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, dați-mi voie mai întâi să vă mulțumesc că m-ați invitat la această întâlnire a dumneavoastră. Sunt încântat să pot să vă prezint astăzi principalele priorități ale președinției cipriote, mai ales în ce privește politica de coeziune. Doresc să adresez mulțumiri uh, mai ales Parlamentului European și tuturor comisiilor parlamentare, deoarece jucați un rol cheie pentru a promova uh, democrația în uh, Uniunea Europeană, permitând uh, cetățenilor europeni pe care îi reprezentați uh, o largă participare la procesul decizional. Aș vrea să spun că Parlamentul European în ochii noștri este un partener crucial. Ne bazăm pe cooperarea cu dumneavoastră pentru că ne dorim să ne atingem împreună țintele comune și credem într-o cooperare constructivă și cât se poate de um, um, lină cu Parlamentul European. Mai multe întâlniri au avut deja loc între președinții comisiilor parlamentare și ministrii de resort din Cipru. Pot să menționez, de exemplu, întâlnirea din luna mai, Uh, unde uh, a participat conferința președinților și s-a întâlnit cu miniștrii din Cipru. Noi ne dorim ca această cooperare și coordonare să fie intensificate, să uh, avem cât mai multe posibilități de a dialoga și de a face schimb de opinii pentru a ne îndeplini obiectivele din programul președinției noastre intrăm într-o perioadă istorică pentru că pentru un stat ca Cipru, președinția Consiliului este un moment de neuitat din istoria sa. Este o ocazie unică pentru țara noastră și pentru uh, poporul nostru. Faptul că am preluat președinția într-un moment, cum spuneam, de dreptul istoric, face ca așteptările față de noi să fie și mai mari. Și suntem perfect conștienți de faptul că noi va trebui să dirijăm negocierile în curs de desfășurare despre uh, cadrul financiar multianual, despre uh, um, politica de coeziune și, ce, și celelalte politici importante ale Uniunii Europene și toate acestea într-un context de criză economică mondială care, bineînțeles, a afectat um, întreaga Uniune. În plus, știm că criza economică și financiară mondială i-a uh, afectat foarte mult pe cetățenii europeni și poate și mai mult pe cei care trăiesc în țările din zona euro. Acum ne dorim să facem ce putem pentru ca Europa să iasă întărită din această criză. Noi credem că motorul pentru reforme se află uh, la nivel european și este constituit tocmai din politica de coeziune și trebuie să ne bazăm, bineînțeles, pe principiile și valorile consfințite de tratatul de la Lisabona. Noi ne dorim să obținem o Europa mai bună, să promovăm Uniunea Europeană pentru ca ea să devină uh, mai vizibilă pentru cetățeni, să avem o Europa cu creștere economică sustenabilă, cu creare de locuri de muncă cu mai multă solidaritate și coeziune socială. Și vrem să ne concentrăm, bineînțeles, pe șomajul, reducerea șomajului din rândul tinerilor. Astfel vom avea o Europa mai bună pe care o vom lăsa moștenire generațiilor viitoare. Atunci când spunem că vrem să îmbunătățim Europa, de fapt vrem să ne îndeplinim prioritățile. Cum spuneam, o Europa mai sustenabilă și mai eficientă, o Europa cu o, o economie mică, o Europa mai solidară și o Europa care uh, este mai prezentă pe scena mondială și se apropie cât mai mult de vecinii săi. Dacă nu vă deranjează, am să acord mai multă importanță în prezentarea mea de astăzi primelor priorități pe care le-am menționat. Președinția cipriotă se va concentra pe finalizarea negocierilor în ce privește următorul cadru financiar plurianual pentru perioada 2014-2020. Cum spuneam, succesul acestor negocieri este principala noastră misiune este sarcina noastră cea mai mare și ne vom concentra toate eforturile în această direcție în următoarele șase luni, pentru că știm că CFM-ul este um, baza pe care se va construi Europa în viitor. Mulțumim președinției daneze pentru toate eforturile deja depuse. Oricum, Vom coopera cu domnul președinte al Consiliului, cu președintele Comisiei și, bineînțeles, și cu Parlamentul European în timpul acestor negocieri și vă vom respecta rolul cel care este stipulat de tratate. Negocierile bugetare vor fi uh, catalizatorul uh, succesului negocierilor uh, privitor la cadrul financiar multianual. Propunerea Comisiei ne-a oferit un bun punct de plecare pentru aceste negocieri. Acestea, așa cum spuneam, se desfășoară într-un climat economic foarte dificil și următorul cadru financiar multianual va trebui să ne ofere toate uh, căile de ieșire din această criză, precum și toate instrumentele pentru a stabiliza uh, economia europeană. Cheltuielile calitative trebuie să predomine astfel încât să finanțăm acele programe care au adevărată plus valoare europeană și acele programe care pot să fie gestionate în mod cât mai eficient cu putință și să finanțăm acele politici care au un adevărat potențial de uh, stimulare a creșterii economice și de creare de locuri de muncă. În plus, vrem să avem uh, o vedere pe termen lung pentru creșterea economică în uh, Europa și să oferim stimul pentru această creștere. Toate statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a se reface pe plan economic. Și de aceea vom acorda importanță îndeplinirii uh, obiectivelor din strategia Europa 2020. Așa cum spuneam, vrem să avem acest stimul important pentru creșterea economică, pentru crearea de locuri de muncă și mai ales pentru a crea locuri de muncă destinate tinerilor. Vom uh, distribui bugetul european uh, ținând cont de solidaritate și de coeziunea socială și economică. În același timp, mecanismele de punere în aplicare ar trebui să fie simplificate și să devină mai eficiente, respectând, evident, tot timpul principiul proporționalității. În acest cadru, politica de coeziune nu este numai o manifestare a solidarității europene, ci și o politică de investiții, o politică care are un rol uh, foarte important de jucat pentru a uh, uh permite crearea de locuri de muncă pentru că vrem să avem uh, o politică care permite producția de bunuri europene, dar și protecția mediului european. Vrem să ne concentrăm asupra celor investiții de calitate, astfel încât această politică de coeziune să permită uh, mm, generarea de creștere economică și uh, crearea de locuri de muncă peste tot în Europa. Atât partea de venituri cât și partea de cheltuieli sunt foarte importante. Pe partea de cheltuieli trebuie să găsim un echilibru între diferitele aspecte, diferitele politici. La fel de importante sunt principiile echității și uh, onestității. Trebuie să ne gândim la acest lucru atunci când vorbim despre contribuțiile statelor membre la bugetul european. Revenind acum la programul nostru, CFM-ul va, uh, se va regăsi pe ordinea de zi a Consiliului de Afaceri Generale uh, atâta timp cât negocierile nu au fost încheiate. În plus de întâlnirile oficiale ale Consiliului, vom convoca mai multe reuniuni informale, uh, de exemplu la sfârșitul lunii august în Cipru uh, și la această întâlnire se va discuta numai despre cadrul financiar multianual. Have initiated intensive bilateral meeting. Am inițiat reuniuni bilaterale intensive cu toate statele membre. Vom uh, continua pe marginea acestor uh, rezultate și a acelor pachete de negociere care vor fi uh, elaborate. Asta în funcție de evoluția discuțiilor de la Consiliu. Și e clar că în acest proces este asociată și echipa de negociere a Parlamentului European. Noi vrem să facem uh, progrese la aceste negocieri înainte de Consiliul din octombrie. Pe 24 septembrie um, se va discuta în legătură cu starea acestor um, casete de negociere la Consiliu. Deci vrem cu orice preț să se ajungă la un acord în octombrie, să dacă nu va fi posibil, discuțiile vor continua și în cadrul coreperului pentru a ajunge la un rezultat în decembrie. Negocierile au loc în paralel cu cele uh, care se referă la politicile sectoriale din cadrul CFM vrem să obținem progrese știm că încă nu e cunoscut rezultatul negocierilor finale privind CFM-ul. Deci noi intenționăm să implicăm Parlamentul European la negocieri, așa după cum vă spuneam și așa cum s-a făcut și în cadrul președințiilor anterioare, respectiv cea poloneză și daneză. De asemenea, vom uh, informa regulat Consiliul pentru Afaceri Generale în legătură cu rezultatul discuțiilor pe care le avem cu Parlamentul European. Obiectivul nostru este să colaborăm cât mai bine cu Parlamentul pe măsură ce înaintează negocierile pentru uh, a asigura un aviz conform din partea Parlamentului European pentru întregul pachet. Asta la timp și, bineînțeles, ne dorim să se ia la timp toate măsurile relevante. Vom lucra din răzputeri și ne vom strădui să atingem acest obiectiv ambițios. Eu înțeleg că la negocieri Există multe elemente, unele pe care noi nu le putem controla, însă vom face tot posibilul pentru ca lucrurile să se întâmple așa cum, bine, așa cum trebuie pentru binele întregii Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, acum aș vrea să mă refer la noua politică de coeziune. Principiul fundamental al solidarității uh, se menține și politica de coeziune este esențială pentru stimularea economiei, pentru creștere și ocupare, ducând la întreprinderea de reforme structurale peste tot în Uniunea Europeană. E una din principalele unelte pentru a ne atinge obiectivele din strategia UE 2020. Vrem o politică mai eficientă care să fie orientată către rezultate și asta se oglindește în pachetul legislativ pentru perioada 2014-2020. În acest cadru, una din prioritățile noastre este să facem tot posibilul să se ajungă la un pachet, la o înțelegere în legătură cu această politică de coeziune. Trebuie să se inițieze fără probleme punerea în aplicare a acestor programe. Deci de aceea ne luăm angajamentul să facem tot posibilul la negocieri. La Consiliu s-au făcut mari progrese în timpul președinției daneze. O parte importantă din legislație a fost acordată însă mai rămân multe de făcut. Președinția cipriot a început lucrări intense la Consiliu pentru a soluționa tot ceea ce nu a fost rezolvat până, în 2000, până la sfârșitul anului. În octombrie și în decembrie, pe agenda Consiliului de Afaceri Generale, vor fi incluse aceste teme. Trebuie să ajungem la un acord uh, în funcție de acordul parțial și general privind gestionarea financiară, cadrul strategic comun, dezvoltarea teritorială și alte aspecte tehnice. În același timp, dăm o mare atenție colaborării cu Parlamentul European și salutăm eforturile Comisiei dumneavoastră. Am înțeles că astăzi și mâine veți vota pe marginea acestor rapoarte care țin din pachetul legislativ al politicii de coeziune pe perioada 2014-2020. Și pe baza blocurilor deja uh, realizate la Consiliu, sperăm să se progreseze cât mai mult la acest dosar și referitor la cele chestiuni care nu au uh, constituit încă obiectul unui acord uh, la Consiliu, deci referitor la acelea, acele subiecte aș vrea să aud, bineînțeles, părerea dumneavoastră. Deci noi ne dorim ca abordarea teritorială să uh, devină din ce în ce mai puternică. Vrem ca teritoriile noastre să devină uh, un element valoros. Toate organele competente vor fi implicate pentru a pregăti activitatea directorilor generali care se ocupă de politica de coeziune. Avem ambiția să continuăm munca făcută de președințiile anterioare. În ceea ce privește regiunile ultraperiferice și maritime, acestea vor avea o conferință în Cipru. Se va discuta acolo mai ales despre probleme pe care le întâmpină regiunile insulare. De asemenea, vom organiza o reuniune informală a ministrilor care se ocupă de politica de coeziune. Va fi ocazie pentru un schimb de opinii în legătură cu noua politică, cu reforma acestei politici. Doamnă președinte, bineînțeles că și o delegație parlamentară va fi invitată la această conferință. Doamnelor și domnilor, încă o dată vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a veni astăzi aici. Programul nostru pe următoarele șase luni este ambițios și încă o dată vă cer sprijinul. Trebuie să ne fiți parteneri în acest proces. Aștept cu nerăbdare colaborare constructivă pe marginea dosarelor importante, cum ar fi reformarea politicii de coeziune. Astfel, uh, dacă facem progrese, vom putea depăși criza. Înainte de a încheia, aș vrea să subliniez faptul că președinția cipriotă va face tot posibilul pentru ca pachetul legislativ privind politica de coziune să fie adoptat conform procedurii consfințite în tratat, adică ținându-se cont de rolul important al Parlamentului European. Pe scurt, avem o abordare generală Uh, prin care vrem să colaborăm cât mai mult cu Parlamentul și vrem să încheiem acest uh, dosar cât mai repede pentru ca sumele să fie uh, debursate deja în 2014. Sumele să fie deja folosite în 2014. Deci pe 6 noiembrie vom avea reuniunea din Cipru. În septembrie vă așteptăm de asemenea în Cipru, într-o vizită. Vom încerca să facem tot posibilul la Consiliu pentru a soluționa și aspectele blocate. Eu vă mulțumesc pentru abordarea pragmatică de care a dat dovadă dumneavoastră aici. Uh, pe marginea acestui subiect atât de important. You, you, you were trying to be realistic, but... Vă mulțumesc. Încercați să dați dovadă de realism, însă s-a întrevăzut și puțin uh, optimism în cuvintele dumneavoastră. Domnul Stavrakakis este primul vicepreședinte care ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, aș vrea să Vă urez bun venit în uh, fața comisiei noastre. Sunt ferm convins că vom colabora foarte bine în domeniul dezvoltării regionale. Ciprul, Ciprul preia președinția în niște momente foarte complicate. E perioada când trebuie să se adopte noul pachet uh, de coeziune și sunt sigur că veți fi un intermediar excelent pentru ca negocierile să ajungă la bun sfârșit înainte de uh, sfârșitul acestui an. Da, avem, vom avea un nou cadru financiar uh, multianual vom încerca, astfel se va reduce diferențele dintre regiuni, vom încerca să crească competitivitatea peste tot în Uniunea Europeană. Eu vă urez foarte mult succes. Aveți o sarcină dificilă pe umerii dumneavoastră. Mulțumesc. Domnule ministru, și eu aș vrea să vă mulțumesc V-ați asumat o sarcină extrem de dificilă. E vorba de negocierea unor instrumente fundamentale pentru Uniunea Europeană. Trebuie să existe neapărat o coerență între diferitele acte juridice pentru a îndeplini obiectivele din strategia 2020. E important să insistăm pentru a avea o participare obligatorie a regiunilor în ceea ce privește temele regionale. E important ca la sfârșitul acestei președinții să avem un acord în ceea ce privește implicarea regiunilor, după cum spuneam. Va trebui să colaboreze instituțiile europene și regiunile ar trebui să participe pe picior de egalitate uh, în acest domeniu. Trebuie să se țină cont de nevoile pe care le au uh, regiunile, municipiile, iar statele membre nu pot lua hotărâri de unele singure. E important ceea ce au de spus regiunile și comunitățile mai mici. De asemenea, trebuie să vedem ce anume încurajează creșterea și locurile de muncă. Asta e foarte important pentru a-i câștiga de partea noastră pe cetățenii europeni. Cetățenii trebuie să-și recapete încrederea în Uniunea Europeană, însă pentru asta Europa ar trebui să le ofere ceva cetățenilor, mai ales tinerilor. Să nu uităm că această criză nu e doar economică, e și o criză de mediu, e o criză care are de-a face cu schimbarea climatică. Uitați-vă care sunt efectele acestei crize în sudul Europei. Avem de asemenea probleme și în regiunile ultraperiferice. periferice Domnul Alfonsi va interveni, însă și dumneavoastră va trebui să dați un imbold acestui, uh, acestui subiect. Să nu uităm, de asemenea, că Ciprul este o insulă. De aceea trebuie să țineți cont de nevoile pe care le au regiunile insulare din punct de vedere economic, social și de mediu. Vă mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Ja, voorzitter, heel graag. Eh, Uh, Mulțumesc, președinte. S-a vorbit aici despre optimism. Eu nu cred că e vorba aici doar de optimism. Nu trebuie să vedem lucrurile doar uh, printr-o prismă optimistă. Eu cred că trebuie să dăm dovadă și de realism în perioada actuală în ceea ce privește toate aceste dosare. Și eu asta intenționez să fac. Și eu cred că, din fericire, Comisia regie pe aceeași lungime de undă. Ceea ce s-a pregătit în timpul președinției daneze intră acum într-o a doua etapă și e important să avem uh, un mandat pentru a încheia o serie de dosare. Ați spus că la Consiliu există o serie de capitole care au fost adoptate. Sper că azi și mâine se va lua de asemenea o hotărâre în ceea ce privește codecizia, deci noi ne dorim ca dosarele să fie încheiate cât mai repede și noi ne dorim asta ca și dumneavoastră pentru a putea uh, vota definitiv. Mă bucur să aud că vreți o implicare activă a Parlamentului European. E vorba de reuniuni ministeriale informale, de coreper, de reprezentanți administrativi și de directori. Și ați spus de asemenea că uh, ne invitați, că vreți să ne primiți la dumneavoastră. E foarte interesant. Eu cred că o delegație împreună cu raportorul și raportorii din umbră ar trebui să dea curs acestei invitații. E o idee foarte bună. Aș vrea de asemenea să felicit președinția daneză. Însă, din păcate, am avut impresia că danezii mai mult ne-au informat, nu ne-au implicat în acest proces. Deci de aceea ne dorim ca în următoarea președinție să ne putem juca rolul pe deplin. Consiliul a schimbat anumite casete de negociere, a, schimb, a pus acolo anumite teme și nouă nu ne-a plăcut acest lucru. Suntem colegiuitori și ar trebui să lucrăm împreună și să hotărâm aceste lucruri împreună, fie că e vorba de uh, stabilirea unui prag, de fondurile de performanță sau de o serie de alte lucruri care țin de competența noastră. Eu cred că Trebuie să discutăm deschis cu Consiliul, deoarece nu e posibil ca anumite lucruri consfințite în tratat, definite în tratatul de la Lisabona, să fie uh, tratate în așa fel. Parlamentul trebuie implicat în toată procedura și, din păcate, în timpul președinției daneze nu s-a întâmplat așa. S-a spus că la uh, CFM Parlamentul nu poate să-și dea decât avizul conform. Uh, ei, eu cred că ar trebui să fim luați mult mai în serios de Consiliu. Și dacă ei cred că anumite lucruri trebuie puse doar în CFM, atunci trebuie să ne acorde cu o decizie. Nu e posibil să avem niște elemente care au fost definite clar. Nu, nu e posibil să vedem că acum aceste decizii Uh, nu sunt respectate. Aceste decizii nu se referă doar la stabilirea unui cadru, se referă și la luarea de alte decizii. Deci trebuie să facem totul împreună pentru ca Parlamentul să fie implicat pe deplin. Un alt element, fondul de solidaritate și catastrofele naturale. De foarte multe ori Parlamentul a spus că își dorește ceva mai flexibil de ani de zile, Consiliul a blocat această sugestie a Parlamentului. Dumneavoastră veniți dintr-o țară insulară, știți care este efectul climei, care sunt efectele climei. Și mi-aș dori foarte mult să se precizeze mult mai mult toate aceste lucruri și sper să contez pe sprijinul dumneavoastră la aceste dosare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Creel! Vă mulțumesc, domnule ministru. V-am ascultat cu mare, mare atenție. Sper că și dumneavoastră mă, mă ascultați cu atenție acum. Deci, spuneam că v-am ascultat cu atenție și uh, nu pot decât să mă bucur că aveți un program atât de ambițios pentru următoarele șase luni. Grupul uh, meu cu siguranță vă va sprijini în uh, atingerea obiectivelor dumneavoastră. Mă bucură faptul că doriți să încheiați discuțiile pe marginea CFM, că doriți să cooperați pe marginea acestui subiect cu Parlamentul European și dați-mi voie în acest context să vă pun o întrebare. 80% din uh, caseta de negociere propusă de către, pro, uh, de către președinția daneză trebuie să fie uh, obiectul doar unui aviz conform, chiar dacă este vorba acolo despre politica de coeziune. Eu sper că președin, președinția cipriotă va uh, se va distanța de atitudinea refractară a președinției daneze și că va decide în cadrul procesului de codecizie toate aceste aspecte importante pentru Parlamentul European. Ei bine, vă sfătuiesc să nu urmați calea președinției daneze. De fapt, uh, am tot tras, tras atenția președinției daneze în trecut. Ni s-a spus că da, da, vom avea grijă de dorințele dumneavoastră, dar uh, iată că nu s-a întâmplat așa. Tare mă tem că se încearcă o slăbire a poziției Parlamentului în momentul de față. Mă bucur uh, de cele spuse de dumneavoastră despre politica de coeziune. E clar că politica de coeziune și strategia UE 2020 merg mână în mână, ele trebuie și pot să se transformă într-un fel de program de investiții pentru Uniunea Europeană. Dar și aici uh, discursurile președințiilor sunt uh, bine, bine pre- pregătite în prealabil. Dumneavoastră spuneați că vă doriți o bună cooperare cu Parlamentul European, toate bune și frumoase, dar noi vrem mai mult de atât. Noi suntem într-o procedură de codecizie aici, deci nu ne mulțumim cu o cooperare aprofundată. Vreau să vă spun asta de la bun început. Știți prea bine că astăzi vom vota pe marginea unui mandat de negociere cu Consiliul și Comisia. Ei bine, uh, noi suntem foarte serioși dumneavoastră sau misiunea dumneavoastră va fi aceea nu doar de a găsi majoritate în Consiliu, ci de a negocia și cu noi. Deci aveți grijă ce discutați în Consiliu, aveți nevoie de multă flexibilitate în cursul negocierilor, pentru că altfel uh, situația se va complica. Uh, pe ansamblu suntem cu toții de acord asupra obiectivelor. Cu toții ne dorim o politică de coeziune modernă, bazată pe solidaritate, care să fie orientată spre obținerea de, de rezol, uh, rezultate, o politică de coeziune care are drept obiectiv uh, ajutorarea statelor și regiunilor defavorizate, Uh, o politică de coeziune care să, să pună practic în valoare toate principiile și valorile europene. Da, obiectivele sunt uh, aceleași, dar iată că căile de uh, liniile roșii ale Parlamentului și Consiliului diferă. Eu sper că negocierile ne vor apropia și asta și cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim! Am putea să-i cerem domnului ministru să răspundă la primul set de întrebări și comentarii făcute de către colegi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Voi începe cu un comentariu general asupra celor spuse de dumneavoastră, doamnă președinte și de domnul Vanistelor, cu privire la optimism. Bineînțeles, încercăm să fim optimiști și ambițioși, dar toate astea într-o manieră pragmatică. Suntem modești și umili în ambiția noastră. Dar cu toate acestea, vă asigur că suntem hotărâți să obținem rezultate. Nu dorim pur și simplu să ne facem datoria, ci vrem să facem mai mult de atât. Și asta acordând uh, respectul potrivit tuturor celor implicați, atât persoane cât și instituții. Tuloia και τον κύριο Χρυσόγελο. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc domnului Cristoieros pentru tot ceea ce a spus și vreau să adresez mulțumiri și pentru întrebările pe care mi le-a adresat. A vorbit despre participarea regiunilor și anumite elemente cu caracter obligatoriu în această privință. A menționat și uh, parteneriatul care există deja, care este menționat în regulamente noi, suntem dispuși să discutăm nu numai despre participarea regiunilor, ci și despre implicarea altor parteneri, parteneri sociali și alte părți care ar putea să fie vizate, interesate. Oricum am notat ceea ce ați spus dumneavoastră, nu avem niciun motiv să uh, ne împotrivim. Din potrivă, ni se pare o idee foarte bună. Acum trebuie să vedem uh, ceea ce este fezabil în cadrul Consiliului și să vedem ce doresc și celelalte state membre. Totdeauna vom uh, asculta ce are de spus Parlamentul European. În ce privește coeziunea socială și pe teme de mediu, aveți toată dreptatea când vorbiți despre lupta împotriva schimbărilor climatice. Da, de asemenea, ce ați spus despre raportul Alfonse, o să ținem cont de tot ceea ce figurează în acest raport. Atunci când spuneți că suntem o insulă și că pentru noi uh, geografia întotdeauna a, fost luată în calcul pentru că poate că suntem mai sensibili față de specificitățile altor state care au o, o, toată, tot teritoriul sau o parte a teritoriului uh, insulară. Și evident că vom lua în considerare aceste criterii. Decision. Eh, în ceea ce privește comentariul domnului Van Nistelrooy cu privire la codecizie, cred că și doamna Crel a vorbit despre același lucru. Da. Înțeleg uh, unele dintre temerile Parlamentului European, temeri generate de uh, faptul, faptul că unele dintre elementele care fac obiectul codeciziei sunt introduse în uh, caseta de negociere. Însă, cu toate acestea vreau să vă asigur că mm, niciunul dintre aceste aspecte nu va fi decis în afara procedurii de codecizie. Gândiți-vă pur și simplu că este problema internă a Consiliului sau modul, maniera internă neoficială de, de abordare a Consiliului. Vă asigur că nu, că nu vă vom obliga să, să nu știu, acceptați uh, a, unele dintre propunerile noastre fără a avea posibilitatea de a, de a vă spune cuvântul. Dacă voi veni vreodată în fața dumneavoastră pentru a vă obliga să faceți lucrul acesta, puteți să mă trimiteți dracului uh, fără nicio problemă. Deci uh, e, e pur și simplu un fel de procedură internă, o, un fel de procedură internă care însă cu siguranță nu, nu afectează în niciun fel prerogativele, puterile, responsabilitățile Parlamentului European. Domnul Van Nistelrooy vorbea și despre fondul de solidaritate. Noi uh, examinăm structura și uh, tipul de flexibilitate pe care îl putem garanta în cazul acestui fond. Dar suntem dispuși să discutăm și pe viitor și uh, să luăm, să ținem cont de propunerile dumneavoastră. Vom, vom încerca să ajungem la un numitor comun în ceea ce privește acest fond. Acum, nu în ultimul rând, vreau să vă spun că, din cât am înțeles, echipa noastră mâine se va întâlni cu președinta și uh, raportorii. Nu știu ce formă va avea ședința aceasta, dialog, trialog, uh, nu știu ce, ce tip de întâlnire uh, informală va fi, dar cu siguranță va fi o dezbatere. Vom, ne vom întâlni, vom uh, vorbi și vom încerca să formulăm uh, căile de urmat. Vom încerca să, să obținem, uh, să, să facem pași înainte, atât în cazul acelor teme care sunt deja în proporție de 90% decise la nivel de Consiliu și Parlament, dar și în uh, ceea ce privește acele aspecte asupra cărora nu am ajuns la un consens. Urmează domnul Alfonsi. Vă mulțumesc, domnule ministru, doamnă președinte. Preluați președinția Uniunii după Danemarca, după Polonia și Ungaria Uh, eu vin din Corsica și ne pare bine că în sfârșit Uniunea Europeană este prezidată de o țară mediteraneană. Ne pare bine că va exista un, un, un nou punct de vedere, că Europa va fi uh, prezidată dintr-o altă perspectivă și ne așteptăm ca președinția cipriotă să dea dovadă de inițiativă în ce privește spațiul mediteranean. V-ați angajat uh, să uh, țineți cont de uh, raportul votat la inițiativa mea de către plenul Parlamentului European. Ar trebui să trimitem un mesaj de speranță uh, țărilor vecine din regiunea mediteraneană, pentru că acolo situația este deosebit de dificilă, de tensionată și e o situație care nu privește numai opinia publică, ci și conturile publice. Deci contez pe președinția uh, cipriată. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați cuvântul. La rândul meu aș vrea să revin la un subiect pe care l-am mai abordat, uh, l-au menționat și domnul Vanisterov și doamna Crel, și anume cadrul financiar multianual. Știm cu toții că până la urmă va trebui să ajungem la un consens. Iată însă întrebarea mea. Credeți că vor exista întâlniri regulate și consultări care să ne țină la curent uh, cu ultimele evoluții? Și mai am și altă întrebare despre politica de coeziune. Așa cum știți, probabil, nu prea avem același punct de vedere în ce privește cei 10, cele 10 miliarde de um, euro pentru instrumentul, uh, pentru facilitatea corectarea Europei. Credeți că există o cale de compromis aici? Și mai am o ultimă întrebare despre TVA. Dacă nu vom putea folosi resursele din TVA, atunci probabil că uh, obținerea acordului din partea mai multor state membre va fi uh, dificilă. Deci care este poziția dumneavoastră despre TVA? Mulțumesc acum are cuvântul domnul Goodmanis. Vă mulțumesc. Aș vrea să subliniez un singur lucru cu privire la bugetul anului viitor. Deci nu vorbesc despre următorul CFM, ci despre bugetul anului viitor. Domnule ministru, ultimele informații care ne-au parvenit de la trialog, deci unde, bineînțeles, sunt prezenți reprezentanții celor trei instituții, ne arată că sunt încă multe contradicții. Comisia a cerut creșterea plăților pentru anul viitor cu 6,8%. Este un procent mare, dar dacă vă uitați la toate fondurile care nu au fost uh, utilizate pentru anul în curs, cred că e mai bine acest procent decât uh, uh acele 10 miliarde. Consiliul nu vrea acest 6,8% și vrea să-i reducă până la 1 sau 2% ceva de acest gen. Nu am primit încă explicații din partea Coreperului. Problema însă este că dacă Consiliul rămâne neclintit pe poziția sa, atunci ă, restul de lichidat va crește și va ajunge la 17 miliarde. Ce înseamnă acest lucru concret? Dacă Consiliul va exercita presiuni pentru ca poziția sa să se uh, impună și plățile vor crește cu mai puțin de 2%, atunci acești bani vor fi uh, din ce în ce mai mulți și e vorba despre o sumă foarte mare care va fi amânată până la următorul cadru financiar multianual. Ceea ce înseamnă că Comisia nu va putea să efectueze plăți statelor care au um, mai puțin 80% din PIB-ul european abia pentru ianuarie 2017. Deci, încă o dată, ce înseamnă concret acest lucru? Dacă Consiliul vrea să salveze prin intermediul plăților anul în curs, atunci situația se va înrăutăți per ansamblu pentru următoarea cadru financiar multianual și chiar în ce privește iluziile pe care ne le facem acum că într-o bună zi vom atinge obiectivele din Strategia Europa 2020. Deci vă rog să acordați toată atenția bugetului pe anul 2013 pentru că acest 65%, 65% din RAL, din restul de eh, lichidat, sunt banii pentru politica de coeziune. Și nu putem să cerem statelor să aștepte până 2016 sau 2017 pentru a primi acești bani. Mulțumesc, domnul Angurachis, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, e adevărat că nu ați, aveți o misiune ușoară. Din potrivă, și vă urez uh, mult succes din suflet. Atunci când vorbim despre uh, această misiune foarte dificilă, cred că nimeni nu poate să nege faptul că ați preluat președinția în momentul în care criza capitalurilor se agravează, mai ales în Europa, și criza datoriilor. Sper să reușiți să terminați negocierile pe aceste chestiuni financiare și de investiții. E cu atât mai dificil cu cât avem o întreagă mm, atmosferă de incertitudine față de viitorul uh, Uniunii Europene. De aceea spun că misiunea dumneavoastră este mult mai grea decât cea a președinților precedente. Vecinul și mm, Ciprului atât de apropiat, Grecia, se află în continuare într-o situație critică. Există aceste memorandumuri care privesc Spania și Italia în urma hotărârilor summitului de la sfârșitul lunii iunie și, cum spuneam, criza datorilor se va agrava și alte mari state europene vor fi afectate. Deci perspectivele nu sunt îmbucurătoare și lucrătorii vor avea din ce în ce mai mult de suferit, drepturile lor vor fi călcate în picioare. Politica europeană în domeniul coeziunii va fi cu atât mai indispensabilă. Mai am și alte observații de făcut, dar aș vrea să aflu care este punctul dumneavoastră de vedere. Noi credem că, deocamdată, politica de coeziune de fapt este inexistentă. Mă explic. Europa este un spațiu capitalist, unde e regină. Dar cu strategia Europa 2020, cu aceste politici așa cum se prefigurează ele acum, pentru coeziune, nu va mai exista de fapt niciun fel de Uh, posibilitate de a uh, finanța adevărata solidaritate. Se preferă metoda uh, cooperării consolidate numai între anumite state membre și atunci vom avea o Europa cu mai multe viteze. Nu mai trebuie să promovăm aceste politici care nu țin cont de diferențele dintre diferitele state membre Altfel, problemele se vor agrava în uh, favoarea marilor forțe capitaliste. La summitul de pe 28-29 iunie s-a votat acest pact pentru creștere și totuși s-au acceptat s-a acceptat restituirea 55 de miliarde din creditele care nu au putut să fie absorbite din fondurile structurale și politica de coeziune. Acest lucru se va mai întâmpla și pe viitor? Eu nu vreau să spun că dumneavoastră veți uh, uh, suferi de toate bolile secolului, dar vreau să știu așa un fenomen se va mai repeta și pe viitor, politica de coeziune va avea în continuare atât de mult de suferit? Noi nu suntem de acord ca aceste credite pentru dezvoltare și coeziune să fie folosite pentru lucruri care nu au nimic de a face cu aceste domenii. În țara noastră există mai multe domenii unde s-ar putea finanța creșterea și s-ar putea apăra interesele lucrătorilor, dar din păcate, nu acestea sunt sectoarele vizate. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna um, Erika Ma. Vă mulțumesc. Aș dori și eu să adresez mulțumiri domnului ministru. V-am ascultat cu multă plăcere. Și văd că sunteți entuziast, deși nu va fi o muncă ușoară în următoarele șase luni și mai ales în ce privește politica de coeziune. Și eu vă urez multă baftă. Așa cum au spus și alți vorbitori, trebuie neapărat să facem progrese rapide. Trebuie să ajungem la un acord înainte de sfârșitul acestui an pentru ca statele membre să poată să pună în aplicare programele de coeziune. În ce privește cadrul financiar multianual, mă bucură faptul că președinția dumneavoastră uh, se face avocatul politicii de coeziune. Și care va fi poziția dumneavoastră atunci când vom începe să ne luptăm și să ne contrazicem uh, pe tema pacului și a politicii regionale? pentru că e vorba despre acele politici care uh, beneficiază de cea mai mare finanțare din uh, bugetul european. Și vă rog să acordați importanță și acelor regiuni care au probleme specifice, regiunile de munte, regiunile insulare și v-aș ruga să țineți cont și de acele regiuni cu o mică densitate a populației. Dacă chiar vrem să apărăm toate aceste regiuni cu nevoi specifice, atunci mi se pare crucial să putem măcar să avem acești 986 de milioane destinate acestor regiuni. Trebuie ca plățile să rămână la același nivel ca și până în prezent. Aș vrea să mai vorbesc despre programele de cooperare teritorială. Eu am fost raportor pe această temă și v-aș ruga să fiți foarte activ și să sprijiniți și cooperarea teritorială. Vă mulțumesc! Uh, thank you. I, I think we, we can, uh... Mulțumesc! Cred că am uh, încheiat cu lista vorbitorilor. Nu mai dorește nimeni să vă adreseze întrebări, așadar dăm din nou cuvântul domnului ministru pentru declarațiile finale. Merci beaucoup, madame la présidente. Vă mulțumesc, doamna președinte. În ce privește <laughs> întrebarea domnului Alfonsi, pot să vă asigur de faptul că Marea Mediterană ne este foarte dragă și vom face tot ce ne stă în putință pentru a, a readuce politica mediteraneană în lumina reflectoarelor. Este cu adevărat o prioritate pentru noi, mai ales politica de vecinătate cu țările partenere din Sud. Și facem deja destul de multe. Știți însă că există și nevoia de a articula acțiunile președinției cu cele ale înaltului reprezentant pentru politica externă. În cadrul competențelor noastre, vom face tot ce putem pentru a consolida această cooperare. Nu ignorați faptul că nu sunt niște relații ușoare. În ultimii 13 ani, nu am putut să cheltuim mai mult de 25% din resursele alocate. Apoi a fost creată Uniunea pentru Marea Mediterană, care, să fim sinceri, din mai multe rațiuni politice nu a funcționat niciodată. Da, s-au făcut multe declarații politice foarte frumoase, dar noi vrem să muncim pe teren. Nu e o problemă de bani sau de lipsă de mijloace, este o chestiune de voință. Trebuie ca în toate aceste țări să găsim niște nișe, să găsim niște adevărați parteneri, nu numai pentru a promova dezvoltarea, ci pentru a acompania transformarea acestor țări, tranziția către democrație, ca să avem adevărată consolidare a acestui proces pentru a răspunde aspirațiilor acestor popoare. Ne E teamă că în aceste regiuni mai multe forțe politice vor instrumentaliza acest proces uh, um, de tranziție către democrație. Și nu vrem să înlocuim niște regimuri autoritare cu alte regimuri autoritare. Iată de ce ni se pare indispensabil să găsim niște canale de comunicare novatoare. Trebuie să putem să avem acces la societățile din aceste țări prin intermediul ONG-urilor, prin intermediul întreprinderilor din această regiune. Trebuie ca oamenii să știe că există posibilități de parteneriat direct cu forțe din interiorul Uniunii Europene. Numai astfel o să putem să întărim um, legăturile dintre țările noastre și să avem niște societăți pluraliste și principiul pe care noi întotdeauna l-am promovat în relațiile din regiunea mediterană să devină realitate acest principiu mai mult pentru mai mult. Ca um, să avem mai mult în um, relația cu statele și guvernele, vom avea nevoie și de uh, um, relații reale și de cât mai multe contacte și de cât mai multe interacțiuni cu cetățenii mai întâi. Știți că există bani puși deoparte pentru această politică, mai ales prin intermediul Băncii Europene de Investiții și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Considerăm că putem să găsim uh, o calea de a lucra mai eficient căci, așa cum am spus de la bun început, aceste țări ne sunt foarte dragi. Avem înțelegere față de specificitățile din regiunea mediteraneană. Dar, bineînțeles, nu numai țările din sud, uh, Cipru, Creta, Corsica, uh, au o responsabilitate în această privință. Trebuie să găsim posibilitatea ca uh, la nivelul întregii Europe să se țină cont de specificitățile acestei regiuni? E... În ceea ce privește întrebarea domnului Vlasek, dați-mi voie să vă spun că avem de gând să informăm permanent Parlamentul European Acum avem aceste întâlniri uh, înainte și după Consiliile pentru Afaceri uh, Generale. Dar dacă mai sunt necesare și alte întâlniri, uh, vom face tot ce ne stă în putință pentru a le organiza. Vom face tot ce ne stă în putință, așadar, pentru a vă informa pe dumneavoastră cu privire la mă rog, punctul la care au ajuns discuțiile în Consiliu. vă vom informa atât în ceea ce privește discuțiile cu privire la politica de coeziune, cât și în ceea ce privește negocierile uh, legate de CFM. Știm prea bine că cele două aspecte sunt uh, interconectate. În ceea ce privește cele 10 miliarde de euro propuse de Comisie pentru facilitatea conectarea europeană, 10 miliarde de euro care vin de la politica de coeziune, ei bine, nu pot să iau o poziție acum uh, pozițiile statelor membre sunt diferite și noi trebuie, trebuie să încercăm să negociem acolo. Problema mea, în calitate de reprezentant al președinției, este uh, uh, uh, se axează nu doar pe cele 10 miliarde, și trebuie să țineți cont de faptul că există state membre care propun uh, o finanțare mai largă, altele mai, uh, propun o finanțare mai, mai mică, iar noi, președinția, trebuie să încercăm să păstrăm facilitatea și să ne asigurăm că banii alocației sunt bine folosiți atât în ceea ce privește transportul, cât și în ceea ce privește energia și telecomunicațiile. Acum, vis-a-vis -vis de TVA, din nou avem o poziție partajată, există state membre care insistă asupra uh, lor în considerarea TVA-ului ca și cheltuială, cheltuială eligibilă, dar există și alte state membre care sunt împotriva acestei poziții. Iar noi, președinția, va trebui să negociem, va trebui să ajungem undeva la la mijloc, mijlocul acestor propuneri diferite. Și, bineînțeles, vom ține cont atât de propunerile statelor membre, cât și de propunerea dumneavoastră. Acum, în ceea ce privește propunerile domnului sau comentariile domnului Gutmanis, știm prea bine care sunt uh, problemele legate de restul de lichidități. Restul de lichidat, îmi cer scuze. Deci, RAL. Noi vom încerca să să rezolvăm această problemă sau să o transformăm mai degrabă într-o problemă tehnică. În momentul de față, ralul este un fel de problemă politică, din păcate, în cadrul uh, uh negocierilor. Ar trebui să ajungem din nou la RAL ca problemă tehnică. Știm prea bine că acest rest de lichidat afectează în esență politica de coeziune și e o problemă care trebuie rezolvată. În ceea ce privește bugetul pe 2013, e drept, exercițiul bugetar va fi unul dificil. propunerea uh, Comisiei este aceea de a crește creditele de plată cu vreo 6, ceva la sută. Unele state membre au fost șocate de această propunere a Comisiei, deoarece își doreau o înghețare a bugetului. Iată, din nou, președinția este pusă într-o situație dificilă. Bine, și acum poate că îmi depășesc uh, mandatul și vă divulg un secret, însă dați-mi voie să vă spun că există un fel de acord neoficial la, nivel, uh, la nivelul Consiliului uh, și anume cu privire la o creștere de 2,79% deci o creștere mai mică decât cea propusă de către comisie, dar totuși o creștere. Vom vedea dacă uh, acest acord neoficial va deveni unul uh, oficial. Și cu siguranță vom discuta și aceste aspecte cu Parlamentul European. Trec la grec, greacă acum. Aveți dreptate. Da, sarcina care ne-a revenit e într-adevăr foarte grea. Și asta pentru o serie întreagă de aspecte. Iar atunci când uh, trebuie să faci față unei uh, provocări atât de dificile, nu ai cum să aștepți ca lucrurile să se soluționeze de la uh, sine. Ce poți să faci? să suflești sufleci mâinile și să pui osul la treabă. Și asta vom face. Vom pune osul la treabă și sperăm să avem succes. E drept că la unele chestiuni nu ne rămâne decât speranța și știți și dumneavoastră, speranța e ultimul lucru care ne rămâne. E clar, nu avem o soluție magică, nu avem o soluție generală, însă dăm dovadă de sensibilitate socială și de asemenea ne dorim, suntem dispuși să lucrăm din răsputeri. În ceea ce privește punerea în practică a strategiei 2020, E bine, în această strategie apar o serie de obiective uh, cuantificabile și dacă vom uh, atinge aceste obiective, cu siguranță se va îmbunătăți situația socială în Europa. Să vă dau un exemplu. După cum știți foarte bine, se vehiculează ideea conform căreia cel puțin 75% din populația activă ar trebui să aibă un loc de muncă. De asemenea, avem obiectivul ca 3% din PIB să fie uh, destinat pentru creștere și cercetare. De asemenea, există și obiective de mediu, binecunoscutul obiectiv 20-20-20, alte obiective concrete, de exemplu alfabetizarea, deci sunt niște obiective concrete și dacă le vom uh, atinge va fi foarte important. Vom reuși astfel ca Uniunea Europeană să își protejeze uh, cetățenii din punct de vedere social și astfel uh, va exista și o apropiere a acestora față de Uniunea Europeană. Și după cum vă spuneam la început, noi acordăm o mare importanță dimensiunii teritoriale din politica de coeziune. Vrem, bineînțeles, ca această politică să aibă o plus valoare reală. Și singurele modificări pe care le prevedem respect ambițiile noastre comune și anume de a avea o politică mai modernizată, mai eficientă, care să fie mult mai integrată și care să țină cont de dimensiunea transfrontalieră și de abordarea macroregională despre care s-a vorbit aici. Toate acestea ne vor permite la un moment dat să avem mai multe sinergii, să facem economie de scară în ceea ce privește scală în ceea ce privește cheltuielile noastre, atât în ceea ce privește eficiența, uh, durabilitatea. Și să nu uităm, după cum spuneam, cât de important e să convingem cetățenii și unele guverne care sunt sceptice. Trebuie să-i convingem că fiecare euro cheltuit e cheltuit uh, cu un scop bun și e cheltuit așa cum trebuie. Vă mulțumesc acum pentru acest schimb de opinii minunat pe care l-am avut astăzi aici și aștept cu nerăbdare să ne continuăm colaborarea. Thank you, Minister. Vă mulțumesc, domnule ministru, foarte mult. Dragi colegi, vă reamintesc că avem o ședință. Domnule ministru, vă mulțumesc în numele nostru al tuturor și vă asigur de angajamentul comisiei noastre în următoarele șase luni. Și ambițiile noastre sunt uh, caracterizate de pragmatism ca și ale dumneavoastră și sperăm că astfel să avem uh, succes la negocieri, atât în ceea ce privește cadrul legislativ cât și cadrul financiar multianual. Vă mulțumesc pentru colaborare, mâine vom avea o primă reuniune și aș vrea să vă mai vedem încă o dată, cel puțin aici în sânul comisiei noastre, înainte de sfârșitul președinției și sperăm să aveți atunci vești bune pentru noi. Vă mulțumesc! See you tomorrow night. Um, dear colleagues, it's, uh... Dragi colegi, e deja zece jumătate jumate, deci putem începe cele două voturi înaintea votării noului regulament. Deci trec la punctul 7 de pe ordinea de zi, însă înainte de a începe votul vreau să verific uh, echipamentul de vot. Vă rog să introduceți cartelele. Deschidem votul pentru această verificare. Uh, dear colleagues we have forty one cards in the machines and only thirty people voting so could you please check your să verificați. Am avut 41 de cartele introduse și doar 30 ceva de colegi care au votat. I Yeah, we Deja avem uh, prea mulți socialiști. De aia vă rog să votați cu toții pentru a vedea exact cine cum votează, cât suntem. Uh, there are still four people who did not vote, so uh, having the, the cards in the machines. We, we control you totally. It's like Big Brother, so please. Suntem aici ca Big Brother, controlăm totul, deci vă rog să votați. Deci patru cartele, fie nu funcționează, fie persoanele respective nu sunt aici. Avem 42 de cartele mm, introduse. Two, but again, too many socialists. Încă o dată prea mulți socialiști, o persoană în plus. Yes, okay. So I'm, I'm sorry, um, so what we need is, is, is still basically three people to, to check the cards because... Trei persoane ar trebui să își verifice cartelele de vot. Avem un socialist în plus și două cartele care nu au fost verificate. Deci trei persoane ar trebui să verifice ce se întâmplă. Who? Eh, Rosa, eh, it's sorry. not voting. No, no, no, he's not forgotten. Yeah, he has already voted. So, some socialists, only one. one. Could, could we just ask one socialist to take out the card? Am putea ruga un socialist să își scoată cartela, deci un membru substitut. Deci e vorba de raportul domnului Tirolia, punctul 7 de pe ordinea de zi. Okay, so uh, take, mine. Okay. Okay, so we, we start with amendment 36, who's in... Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, uh, compromisul 2, mă scuze, nu? Uh, votăm toate aceste amendamente. Amendamentul 11, 38, 39, 40, 41 identice pentru, împotrivă. Dragi colegi, verificăm prin vot electronic. Îmi pare rău, deschidem votul. We, we check on the five amendments which are identical. Verificăm amendamentele identice. S-a închis votul. Oh, sunt uh, respinse. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, cred că e respins, însă putem verifica. We close the vote. Închidem votul. Respins. 24 la 19. Amendamentul 14 uh, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la amendamentul 43. The vote is closed. And it is largely... E respins, clar. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Pare un vot strâns. Haideți să verificăm amendamentul 18. Deschidem votul. We close the vote. Închidem votul. Respins. Amendamentul 19. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, verificăm 47. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abține, respins. 50. E caduc 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 53 pentru, verificăm 52. The vote is closed and it is Se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, nu știu, verificăm. 53 respins. O deschidem votul. And it is adopted. 54 in favor. 54 pentru, împotrivă, abțineri, Aceeași majoritate însă verificăm 54. The vote is open. The vote is closed and it is adopted. Se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, 57, mă scuzați, verificăm. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Nu respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 61 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 61. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 62 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 22. Compatibil? Nu-l votăm. Votăm 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 63 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru. Împotrivă, abțineri, <clears throat> respins. 68 pentru. Împotrivă, Abțineri respins. Verificăm 68 totuși. S-a deschis votul. The, the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Dragi colegi, când votăm electronic, vă rog să fiți mai rapizi. Sau ma- mașinile cam încete, nu știu. 69 pentru. Împotrivă. Nu știu, verificăm. S-a deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. 70 pentru, împotrivă, respins. Considerente, compromisul 4, pentru, împotrivă, verificăm la compromisul 4. The vote Re compromise four on recitals we devote we cannot close because there's people do not vote. Încă nu a votat toată lumea, nu putem închide votul, închidem votul, se adoptă. To amendment. Amendamentul 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă 4 pentru, Împotrivă, abținere, verificăm 4. The vote is closed and it's rejected. Respins. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Verificăm amendamentul 6. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul respins. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abține respins. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 acum pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul.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 Amendamentul 8. Votăm. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic, votăm, s-a deschis votul. Felicitări! 42 de voturi pentru, 4 abțineri. Now probably, dear colleagues, I should ask if anybody wants to go to the restroom or anything. Dragi colegi, acum dacă vreți, dacă aveți nevoie să mergeți undeva, Poate că ar fi cazul deoarece începe maraton acum. Vreau să vă explic niște lucruri care au fost explicate de mai multe ori, însă vreau să fiu sigură că înțelegem cu toții eh, la fel lucrurile. Aș vrea să vă spun că am hotărât că în baza recomandării de la grupul de lucru am hotărât ca noi comisia, deci am hotărât asta pe 26 aprilie, să votăm la sesiunea, la ședința din iulie, să votăm pe marginea mandatului pentru a permite începerea negocierilor cu Consiliul și cu Comisia Europeană. Asta conform regulii 70.2 din regulile de procedură. Aș vrea să spun încă o dată că nu e vorba de votul final, nu e votul uh, raportului. E un vot important pe marginea amendamentului conform regulii 70.2 pe care am menționat-o. Aș vrea să vă spun foarte clar că anumite părți din raport vor fi votate după vacanța de vară. De exemplu, considerentele nu vom vota astăzi pe marginea lor. Există și anumite elemente din amendamente care nu pot fi votate din motive diferite. Motive tehnice, unele nu sunt gata, alte motive au uh, o legătură directă cu reformarea regulamentului financiar, care încă nu a fost votată în plenară, deci va fi votată după vacanța de vară, deci din motive diferite nu vom vota astăzi totul. Totuși, e important să votăm cât mai mult astăzi. Și e foarte important să votăm pe marginea celor articole care pun o bază pentru politică în ceea ce privește domeniul acoperit. Aș vrea să vă informez de asemenea că după ce vom vota, fiecare parte din noul cadru de reglementare, vă voi propune o echipă de negociere și voi avea nevoie și de sprijinul dumneavoastră atunci. Vreau să vă informez că va exista o echipă separată de negociere pentru fiecare parte din uh, pachetul uh, de reglementare. De asemenea, vreau să vă spun că la conferința președinților s-a hotărât pe 5 iulie mai exact ca Parlamentul să se coordoneze în ceea ce este lucrările pe marginea cadrului financiar multianual. Deci noi am cerut comisiilor să negocieze, însă să nu încheie acorduri în prima lectură. Noi am cerut să se respecte regula conform căreia un acord uh, conform căreia nu se ajunge la acord decât atunci când avem un acord pentru toate părțile. Vreau să vă reamintesc de asemenea că în ultimele 9 luni, din momentul în care Comisia a adoptat și a trimis Parlamentului propunerile legislative, deci de atunci am avut 10 reuniuni ale Comisiei Regii cu ocazia cărora am discutat de multe ori pe marginea propunerii legislative. De asemenea, am avut 11 grupuri de lucru tot pe marginea acestor propuneri și știți și dumneavoastră mai bine ca mine câte reuniuni am avut cu raportorii din umbră, știți câte eforturi au, s-au făcut, nu din partea secretariatului care uh, a petrecut mai multe nopți pe marginea acestor dosare. Știți cât de mult au lucrat și asistenții dumneavoastră personal. Deci a fost o muncă titanică în spate, însă ne așteaptă și mai multă muncă pentru a putea uh, vota versiunea finală a proiectelor de raport uh, la sfârșitul acestui proces. După această introducere, aș vrea să vă spun de asemenea că articolele care se referă specific la reformarea uh, regulamentului financiar nu ar trebui votate de noi, secretariatul se ocupă de ele.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 pentru a vota în bloc anumite compromisuri, deoarece se pare că există un acord între grupurile politice, însă pentru asta am nevoie de acordul uh, întregii comisii parlamentare a tuturor grupurilor politice. Deci vă citesc lista. Doamna Schroeder, dumneavoastră sunteți în spatele propunerii, deci așteptăm lămuriri. Vă mulțumesc. Voi folosi limba maternă. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc secretariatului. Am reușit să creem o listă de vot foarte solidă, care a fost împărțită abia tuturor abia la miezul nopții trecute, dar chiar dacă această listă de vot a, vot a venit atât de târziu, vreau să mulțumesc secretariatului. Dar Bine, trebuie să și critic procesul de care am avut parte, pentru că discuțiile pe care le-am purtat noi aici nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Dar bine, asta e cu totul altceva. A existat un grup mic care a încercat să influențeze uh, procesul. Însă, în ciuda eforturilor depuse. Nu am reușit să facem tot ceea ce uh, am fi uh, dorit. Noi ne-am fi uh, dorit o modificare a listei de vot dar, finale, dar aceasta a venit mult, mult prea târziu. Prin urmare, nu am putut să operăm schimbările pe care ni le-am fi dorit. Dar, de fapt, nici n-am avut suficient timp la dispoziție pentru a, pentru a consulta toate, toate voturile, toate amendamentele, toate amendamentele de, de compromis. Deci nu, nu, nu știm exact ce se așteaptă de la noi astăzi, ce trebuie să, să votăm și ar fi păcat să, să votăm în completă necunoștință de cauză. Singura decizie pe care trebuie să o luăm acum în numele comisiei e dacă vom vota în bloc amendamentele de compromis. Ne opunem, spune doamna Schroeder. Domnul Van Nistelrooy. Însă nu, de, nu deschidem o altă discuție, domnule Van Nistelrooy. Nu, avem suficiente deja de făcut. Un singur comentariu. Textul trimis săptămâna trecută pentru compromisuri a fost dezbătut de grupuri cu raportorii din umbră și ieri am avut o ultimă verificare. Aș avea o remarcă. Există două diferențe în text, de două ori, de niște lucruri minore. Însă vă voi spune, e vorba de niște chestiuni foarte tehnice. În rest, textul a rămas așa cum era. Deci să nu aveți... Uh, nu sunt surprinse. Tot ce am avut de spus la început. Domnul Omaj, nu deschidem însă o discuție? Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să îi mulțumesc secretariatului comisiei, personalului, le mulțumesc tuturor asistenților pentru munca foarte importantă pe care au făcut-o cu toții. Vreau să-mi exprim uimirea față de această cerere făcută. Nu ni se poate cere în ultima clipă să votăm în bloc niște compromisuri. Noi am pregătit împreună lista de vot și îmi doresc ca ordinea stabilită împreună să fie respectată acum. Deci în numele grupului meu vreau să spun că refuzăm, mai ales pentru că suntem supuși unui uh, ritm atât de accelerat încât e aproape imposibil. Bine, oricum am înțeles, propunerea era din partea verzilor, deci dacă doamna Schroeter și-a retras era clar, nu mai trebuia să mai discutăm. Deci putem începe votul acum? Nu mai aveți alte comentarii? Putem discuta mai târziu, vă rog. Nu contează. Îmi pare rău. Noi niciodată n-am spus că era un uh, vot în bloc. Ieri la negocieri ne-am opus aceste idei de a vota în bloc. Și astăzi ne opunem. Deci niciodată n-am susținut așa ceva. Doamna președinte, Constanță. Vă rog să rămâneți liniștiți, să vă păstrați liniștea și pacea. A existat ieri la întâlnirea raportorilor din umbră o propunere de genul acesta. Ea nu fusese făcută de către verzi, se încerca pur și simplu simplificarea procedurii, dar dacă există obiecții, nicio problemă, vom uh, vota așa cum uh, trebuie să votăm, conform listei de vot. Deci hotărârea s-a luat, nu mai avem o problemă. Doriți să-i terminți? Da? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dată fiind situația, nici eu nu pot contribui la simplificarea ei. Vom vota nu în bloc. Chiar în numele PPE-ului aș dori să solicit ca la amendamentul de compromis 50 să avem un vot pe părți. Uh, when we come to this, I will... Când ajungem acolo, put, vom explica din nou. Deci vă voi explica ce putem vota, unde avem vot pe părți. Poate că ar trebui să o fac acum ca să termin. Secretariatul a transmis un mesaj foarte clar pe 5 luni cu termenele pentru cererile de vot pe părți la ora 6 deci toate cererile venite după expirarea acestui termen nu pot fi uh, luate în considerare. Deci nu putem accepta cererile care sunt făcute și astăzi. Nu pot accepta asta deoarece nu am respectat hotărârea noastră anterioară. Trecem prin urmare la vot. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 357 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 358 Dragi colegi, între timp vreau să vă informez că, dat fiind cât de complicat e votul, vom avea momente în care secretariatul va verifica. Trecem acum la pagina 4 și votăm amendamentul 23 de la ocupare pentru, împotrivă. Aștept o secundă, deoarece văd că nu sunt gata colegii. Respins. pagina 6, empl 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25, pe aceeași pagină, jos de tot. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV11, pagina 7. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum trecem la compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina 10. Amendamentul 387. Identic cu emplă 28 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Pe pagina 11 avem uh, cont 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 Rămânem tot pe pagina 11, amendamentul 393. Ar fi, fost, ar fi trebuit să fie votat înainte de Cocobușitre. 393. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Cont 17 e caduc, prin urmare, și 320 la fel. Am corectat votul. 394, pagina 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Emplu 30, pe aceeași pagină, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu înțeleg. Nu înțelegem nimic, pentru că nimic nu coincide cu ce avem noi pe lista de vot. Eu nu pot să urmăresc nimic. Nu, nu putem continua așa. Îmi pare rău, am spus că unele amendamente trebuie votate conform discuțiilor pe care le-am avut cu raportorii din umbră și secretariatul. Deci unele trebuie votate uh, în plus pe lângă compromis. Și sunt și alte amendamente care devin caduce atunci când se adoptă compromisul și de aceea avem probleme și de aceea mergem așa de încet. Voglio capire che cosa Dar eu vreau să înțeleg ce votez, altfel nu mai votez. Eu trebuie să înțeleg ce anume votez, altfel... Wait a minute, Mr. De Angelis, can, can we just... Domnule De Angelis, haideți să vă înțelegem, să vă ajutăm să înțelegeți. domnul Oleniciac, după care doamna Crel. O să încerc să vă ajut. Lista pe care o avem e puțin diferită de cea pe care o aveți dumneavoastră. Atunci când dumneavoastră ne spuneți pe ce pagină ne aflăm, noi suntem uh, la o altă pagină, complet diferită și vedem niște amendamente complet diferite și tocmai de-aia avem probleme. Deci poate că ar fi mai bine să nu spuneți pagina, să urmăm doam, doar numărul și ordinea amendamentelor. Ar fi mult mai ușor. Yes, eh, Constanze Krell. Constanze Krell. Ja, eh, ich muss gestehen, dass offensichtlich meine Frau... Trebuie să recunosc că, iată, grupul meu are o altă listă de vot decât dumneavoastră sau uh, grupul nostru are o listă de vot care nu seamănă cu a dumneavoastră ca format. Tocmai de aceea grupul uh, meu va avea nevoie de câteva secunde în plus față de ceilalți uh, colegi, dar vă asigur că toate amendamentele sunt aceleași, pur și simplu așezarea în pagină este diferită. Uh, da, putem merge mai încet, nu e o problemă asta. Însă da, fiindcă sunt uh, amendamente care devin caduce, altele care vin în completare. Deci trebuie să legăm amendamentele de compromisuri, de aia e atât de greu. Însă vom încetini puțin ritmul. Și nu voi mai menționa pagina. Felix. So we move now to trecem la 395. După M plus 30. Pentru. Abțineri. Respins. Compromisul 3. După acest amendament. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. So now we move to employ Acum employ 33. înainte de 421. Dragi colegi, va fi nevoie de mult mai mult timp decât de obicei, însă trebuie să o facem, dat fiindcă avem peste 2000 de amendamente. So have you found employment? Ați găsit Emple 33? Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 421, imediat după 33, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Now we move to 427. 427. Două pagini mai încolo. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Now we move. Cum trecem la 439 cu vreo 4 pagini mai încolo. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 442 pentru, împotrivă, abțineri, respins. trei pentru, puțin mai încolo. E cadou, cum mă scuzați. Emplă 37 E pe lângă compromisul 3. Deci 37 de la ocupare pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum 444 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41. Pentru, împotriva, abține, respins. Com e respins. Acum trecem la compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 466, cu trei pagini mai încolo. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Nu, stați puțin. Ok, compromise 6, we go to compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Intre 27. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Anten. Tran 10. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Multe pagini cu amendamente caduce. Ajungem la Emplă 45. 44, între FEM 22 și 498. Pentru, împotriva, abține, respins. Empl 47, trei pagini mai încolo, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Poate scaduce din de trei pagini. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iarăși niște pagini cu caduce. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șase pagini cu amendamente caduce și ajungem la compromisul nouă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. So we now, after four or five pages uh, of... După vreo 4-5 pagini de amendamente caduce, avem amendamentul 540. EPPs, yes. Who's in favor, who's against... Pentru împotriva abțineri se adoptă. Sub asta avem compromisul 10. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Urmează alte pagini cu amendamente caduce. doi. Who's in favor? Who's against? Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Now we go to compromise 11. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă iarăși pagini cu amendamente caduce. fals fals false, everything. False. It's the, it, it continues on the next page. is another it's false, yes, yes, it's false. Then we have again many pages of falling and we go multe pagini cu amendamente caduce și ajungem la amendamentul 581 care e identic cu peș 11 și cu 583. Le-ați găsit? Putem vota pentru, împotriva, abține, respins. Again, one, two, three pages of falling amendments and 592 592. Pentru, potrivă, tineri respins. Then again we have falling amendments. Iarăși amendamente caduce. 622 acum. Ați găsit pentru împotriva abțineri respins. Compatibil cu M plus 60. trebuie să verificăm puțin. Așteptați. Nu No, we, we have to be patient because we have to do it right. Trebuie să fim răbdători dacă vrem să nu greșim. 60 nu e identic, e doar compatibil. Votăm M plus 60, care e sub 622. M plus 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. So we move now to 627. 627 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. So we move to... Trecem la compromisul 12, câteva pagini mai încolo.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 Pentru, împotriva, abțineri, respins. Imediat, Econ 12, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și câteva pagini, iarăși, cu amendamente caduce. Și ajungem la compromisul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. five, at least six pages of calling amendments cel puțin 6-7 pagini cu amendamente cu aduce și ajungem la 691. L-ați găsit? Mi se spune să așteptăm puțin. 658 and 682. We, we are checking because it's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 Yeah, no, we have to, no, but there's also linked to amendments. So we vote 691. 691 we vote. Who's in favor? 691 votăm. This is rejected. Respins. 59, who's in favor? 59 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Era identic. Cu 693 și următoarele. It's not adopted, it was withdrawn. So we vote employment 74. Employment 74, which is below Z. M 74, sub Zeber, care a fost retras. Pagina 104 pe lista de vot a PP-ului. M plus 74 pentru, împotriva, abține, respins. 60 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 We, we, we skipped one, so wait a second, please be patient. Așteptați puțin. Six seven seven seven seven. We. 677. Trebuie să-l votăm.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 Yeah, but now we, we, we go to... ITRE 56. ITRE 56. 6 for 105 for EPP. ITRE. Pagina 105 pentru PP. ITRE 56. In favor, is against abstentions? Pentru împotriva abțineri, respins. E, plus 76 e caduc. 705. 705. Votăm 705. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. șase pentru, împotrivă, abține, respins. M plus 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 15. Putem trece la compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O întrebare, doamna Mazzoni. O, un, un dubiu sul... Am o îndoială în ce privește propunerea de compromis, deoarece uh, este subliniată o parte și vreau să știu dacă această parte relativă la alineatul 4 mai face parte din compromis sau nu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 nu mai face parte din compromis. E vorba despre un text care nu mai face parte din compromis, spune domnul Van Nistelrooy. Deci, fără alineatul 4. Mulțumesc. Clarified, so Mulțumesc, dacă totul este clar, oricum am votat pentru, Nu are sens să mai repetăm votul, spune președinta. Trecem la Empli 80.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 Amendamentul 62. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Which one? So we move to 736, 114 for EPP. 736. Pagina 114, pentru cine are versiunea mea. Cine este pentru, împotriva, abține se respinge. 747 acum. Cine este pentru? Against, abstentions rejected. 738 false, ok. Um, Seven hundred thirty nine. There is an oral amendment. 739 acum cu amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Da, domnul Piper. Ich möchte diesen Antrag zurückziehen. Vreau să retrag amendamentul. It's withdrawn. Okay, so we don't vote. The whole amendment 739 is withdrawn. Deci amendamentul oral de la 739 a fost retras. Trecem la, la cont 21. Pagina 116, Lambert, spune președinta. Cont 21, identic cu I359. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Econ 17. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Șapte sute șaizeci și cinci. Amendamentul șapte sute șaizeci și cinci. Pagina 122 pentru PPE. 765. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 771 acum. 771. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tran 22. Cine este pentru? Este caduc? A, da, este caduc pentru că compromisul 17 a fost adoptat. Aveți dreptate. șapte sute și șase. șase Cine este pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 18. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18. Acum Compromisul a fost adoptat, repetă președinte, a fost adoptat. Nu era nicio îndoială. Ce facem acum? Compromisul 19. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Șapte sute optzeci și nouă. identic cu Empli 92. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 791, 791, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 20, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 799, cine este pentru, împotriva, abțineri, nu știu. Cred că a fost respins. Haideți să verificăm. 799. 799. 799. Avem uh, o persoană în plus de la PPE. Yeah, but it's fine, it's fine. Now, now you, you've, you've done your job, so where we go? Just close the vote. S-a închis votul. 37 împotrivă, da, probabil că am început să orbesc, spune președinta. Trecem la Empli 93, dragi colegi. Pagina 132. Empli 93. Cine este pentru împotriva abțineri se respinge. Vreți să verificăm? Da, poate că din spate Cineva a cerut să o verificare. 808 acum. 808. Înainte de compromisul 21. Cine este pentru împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 21. Cine este pentru împotrivă? Abțineri se adoptă. 825, dragi colegi, 825, pagina 137. Cine este pentru, împotrivă? Trebuie să verificăm amendamentul 825. Da, nu mai trebuie să verificăm Lambert, dar putem oricum să o facem. S-a deschis votul. S-a înșelat Lambert. A fost respins, dar am făcut-o de dragul lui Lambert. 829 trebuie să votăm acum. 829, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 22, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 23,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 L-ați găsit? 933? Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 32. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Empli 104. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi multe amendamente caduce. Trecem la compromisul numărul 34. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 Employment 112. Employ- Empli 112. Pagina 161. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge.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 A, nu, întâi 105, amendamentul 105 pentru împotriva abțineri se adoptă. Putem să trecem la compromisul 35 pentru împotriva abțineri se adoptă. să false. Everything falls, we go to compromise 36, I think. Yeah, yeah, yeah. Yeah, but, but I, I prefer to, to be supported by the Secretariat and by you in this. So compromise 36. Compromisul 36. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1000. Cine este pentru? Amendamentul 1000. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 50. FEM 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. So we move to compromise. Compromisul 38. Cine este pentru? Compromisul 38. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 39. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 40. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Ampli 126 care trebuie votat ca o completare. Deci, pentru împotriva abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 41. Pentru, 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emple 132. Pagina 178, spune președinta. Empli 132. Se respinge. O O mie patru. mie patru spune președinta pentru împotriva abțineri se respinge. 1075 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 42. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 1058 pentru împotriva abțineri se respinge. 1063 pentru, împotriva abțineri se respinge. 1064 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Econ 21, pe pagina 182, Lambert, spune președinta pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empli 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1075 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empli 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1076 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1077 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cont 30, pagina 188, cont 30, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1116. 1116. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1119. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. Fem 52 pentru, imediat după. FEM 52 pentru, împotriva abțineri se respinge. Apoi nu votăm pentru că e vorba despre regulamentul financiar. Unu, unu, opt de asemenea, nu-l votăm. Nu votăm NV40, întreabă președinta. Îl votăm. <clears throat> NV40. Nu știu, în lista de vot a PP-ului e pagina 190. Nu So I'm sorry, I can give the pages, but Constanze don't... Îmi pare rău, pot să dau numărul paginilor, dar Constanze va fi indusă în eroare. Deci MV40 pentru împotriva abțineri se respinge. 1130 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 1135 pentru împotriva, abțineri, se respinge. IT74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. So? No, no, we carry on. Okay, so what we do? So I can continue one? Oh, we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 Totul este identic, nu are sens să votăm. Unu, unu, patru, unu. 1141. Cine este pentru, împotriva, abține, se respinge. 1142. Cine este pentru? Nu? A, e tot regulamentul financiar. Deci nu trebuie să-l votăm. Trecem la 1143. Cine este pentru? N-ar trebui. Wait a second, the colleagues, just give colleagues uh, one minute. Yeah. 1148, page 19. 1148, pagina 193. Amendamentul 1148, cine este pentru, a, împotriva abținere, se adoptă. Ah, ok, 1150, 1150. 1150, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 1154 identic cu celelalte. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. still I mean colleagues have to be 100% sure so we, we, we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 Yeah, okay, so still we go to cont. Cont 31 trebuie mai întâi vota. cine este pentru împotriva abțineri se respinge și apoi cont 32, spune președinta. Cont 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1173 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1174 cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 1176 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compatibil cu CON 33, o mie votăm Trebuie să votăm cont 33 cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum putem să trecem la... Dragi colegi, da, trebuie să încetinim. Unu, unu, șapte, șapte. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. vreți să faceți glume? N-are sens să începem de pe acum să facem glume, spune președinta. Nu se aud intervențiile din sală. Sorry. No, no, nothing started. It's okay. So what do we vote now? Okay, so we move to one. Trecem la cont 34. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 76. ITRE 76. Cine este pentru împotriva abțineri se respinge. Trecem la PEș 20. Pentru împotriva abțineri se respinge. 1186. Pentru împotriva abțineri se respinge. Con 35. Pentru împotriva abțineri se respinge. ITRE 77 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 1188 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 1189 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. NV 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. MP 144 pentru, împotriva abțineri, se respinge. NV42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. M plus 145 este caduc. Votăm. M plus 145 pentru Bine, nu votăm, spune președinta, se pare. Dacă sunteți sigure, este caduc. Employment 46 falls as well, so, so now we move to agree? No. False, if compromise. Okay, no, no, no, no. False. False, everything false. So we, we move to 1199. Trecem la 1199 pe pagina 201 1199 o adăugire la compromisul 48 Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la 1203, pe pagina 203. 1203. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 4, nu? Înainte de compromis avem un alt amendament. We vote, we vote, yes. Oh eight, we vote. Amendamentul 1208. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 49. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 50. Pentru, împotriva... Stați, stați, stați. Kim Zeller would like to say something, probably auf Deutsch. Domnul Zeller vrea să spună ceva, probabil în germană. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cer vot pe părți la acest amendament de compromis. Vot pe părți pentru aliniatul 1, litera B și vot pe părți pentru întregul aliniat 3. Uh, just on, on the formal side of it, as I said at the beginning, we... Vă spuneam deja la început că termenul pentru solicitarea termen, uh, voturilor pe părți a fost depășit. Prin urmare, nu pot accepta acum această solicitare a dumneavoastră. Îmi pare foarte rău. Uh, au mai fost și alte solicitări de același fel care au fost uh, refuzate. Îmi pare rău, nu pot să accept. Domnul Piper. Nu știu uh, care dintre colegi a fost uh, informat cu privire la acest termen. Eu, în calitate de membru al comisiei, nu-l cunoșteam. Prin urmare, mi s-ar părea echitabil ca acest, uh, această solicitare a domnului Țeller să fie acceptat în ceea ce privește amendamentul de compromis 50. E vorba aici de multe lucruri foarte importante care au fost compilate în amendamentul 50 și acum noi suntem obligați să respingem sau să acceptăm amendamentul per ansamblu. Doamnă Hübner, este decizia dumneavoastră. Dumneavoastră decideți dacă se votează pe părți sau nu. Thank you, Constanța Krell. Doamna Krell. Cer la rândul meu că acest amendament de compromis care conține atât de multe elemente importante să fie votat per ansamblu. De ce? Pentru că acesta va garanta un mandat uh, coerent. Cu siguranță, în cadrul Comisiei vom mai discuta aspectele individuale incluse în acest amendament. Uh, în viitor, însă acum cred că este foarte important ca amendamentul de compromis să fie votat per ansamblu. Dacă îmi permite votul pe părți, atunci mai mult ca sigur vor apărea alți colegi care vor cere voturi pe părți și la alte amendamente. Eu consider că acest amendament de compromis este unul echilibrat și merită să fie votat per ansamblu. Uh, yes, Mr. Goodman, just to remind Haideți să vă, să vă amintesc ce s-a întâmplat. Domnul Țeller și domnul Piper spuneau că nu au fost informați uh, cu privire la data limită de solicitare a amendamentelor de compromis, uh, voturilor pe părți, îmi cer scuze. Dar nu, ambele persoane sunt pe lista de mail-uri, mail-uri cărora le-a fost trimisă toată, le-au fost trimise toate informațiile cu privire la termenele limită. Deci, uh, acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă spun că nu pot accepta solicitările dumneavoastră. Trebuie să respectăm regulile. Există colegi care au respectat aceste reguli, prin urmare, de ce n-ar face-o toți? Domnul Goodbanis vrea să intervină. Și eu sunt de acord cu votul per ansamblu nu avem nevoie de un vot pe părți. A fost foarte dificil uh, negocierea acestui amendament de compromis. El este foarte important. De ce? Pentru că din punctul de vedere al perspectivelor financiare, acest amendament de compromis va fi instrumentul nostru esențial pe parcursul negocierilor uh, viitoare. Includem aici absolut uh, toate lucrurile importante, iar dacă vom schimba structura la care am, asupra care am convenit, cu siguranță negocierile viitoare nu vor mai fi la fel de puternice pe cum ar trebui să fie. Vă mulțumesc. Mai există alte comentarii? Joachim. Atunci vreau un vot electronic. Oricum, s-ar fi cerut o verificare. Lambert. V-am promis că voi reveni uh, când voi avea detalii. În amendamentul de compromis 7 cer eliminarea cuvântului indicatively 7% și fără estimarea de dinainte. Doamna președinte, dar acesta este un amendament de compromis diferit. Cincizeci șapte și la 57 cerem uh, eliminarea cuvântului indicatively. Doamna președinte, deci să înțeleg că există un amendament oral se opune cineva amendamentului oral? Suntem împotriva amendamentului oral. Doamna președinte, deci nu avem amendament oral pentru că există obiecții, prin urmare trecem la vot. Putem să începem cu votul electronic? Da, votăm electronic, uh, uh, pe cale electronic. Electronică, amendamentul 50. Votul s-a deschis. Deci a, votăm amendamentul de compromis 50. Mai există trei persoane care nu au votat și oricum există un membru PPE în plus. Nu a votat toată lumea, dar închidem votul. 41 pentru, 5 împotriva, se adoptă. Compromisul 50 a fost adoptat. 1, 2, 4, 6 acum. La pagina 216. Unu, doi, patruzeci și șase, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Mai avem nevoie de puțin timp pentru a verifica. So we, we are preparing to vote ITRE 86. Ne pregătim să votăm ITRE 86, dar acum verificăm amendamentele care ar putea deveni caduce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 Cine își amintește ce am votat la 1301? Ajutați-ne, vă rugăm, pentru a putea, pentru a putea clarifica situația. No, you, I will let you go for lunch, don't worry. But I will not invite you, I'm sorry, not yet, but one day probably... O să vă dau voie să mergeți la prânz, nu vă faceți uh, griji. Bine, nu o să vă invit eu la prânz. Uh, Chit că ar trebui să bem un pahar la finalul votului acestuia. Bine, putem vota. Votăm ITRE 86 la 226. Cine e pentru? Deci ITRE 86, pagina 226. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 51 acum. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vestea bună e că există atât de multe amendamente care devin caduce odată ce votăm uh, amendamentele de compromis. 1, 5, 3 de la 243, ampl 2, 5, 3. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Cont 49, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100, 1304, cred? Nu. 1333, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum 1334 pentru împotriva abțineri respins. 1335 pentru împotriva abțineri respins. 1336 pentru împotriva abțineri respins. Empl 154 pentru împotriva abțineri. Empl 155 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 52 pentru împotriva abțineri se adoptă. Din nou, multe amendamente sunt caduce. To the end of the list. Yeah, 1351. 1, 1351 pentru. Haideți să, să așteptăm, Diana nu e prea fericită, nu e mulțumită. 22. No, can you no. ask to the secretariat to find 134 because it's error uh, in the Can secretariat find one? 134. Poate fi găsit 103... Nu, 1... 34, da, 134. Poate fi verificat pe cale electronică de către secretariat. Amendment 1... Amendamentul 134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 1351, I think. We, we have to vote what 13 Votăm acum 1351 la pagina 241. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Din nou, multe amendamente devin caduce. Now we vote employment one. 159 de la Emplă, de la pagina 246. Deci Emplă 159 pentru, împotriva abțineri, respins. No, why you have different pages. You should have the pages like the chair. Nu știu ce se întâmplă. Ar trebui să aveți același, același format ca și formatul aflat în fața președintelui. 1, 3, 8, 4 acum. 1, 3, 8, 4. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Unu, trei, nouă, doi, acum, la pagina 250 cel puțin în documentul meu, 1392 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Unu patru zero opt acum la două, pagina 252. Deci 1408 pentru, împotrivă, abțineri, respins. ITRE 96, 97, ITRE 97, spune doamna președinte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Unu, patru, unu, șapte acum. La pagina 254. Pentru, împotriva abțineri, respins. Amplă 168 pentru împotriva abțineri respins. 1418 pentru împotriva abțineri respins. Amplă 173. Amplă 173 acum. pentru, împotriva, abțineri, respins. 1 pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă, dar încă o dată, 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. for three. 1432 acum, 1432 la pagina 258 la mine, cine e pentru, împotriva, abțineri, respins. 1433 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ample 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1434 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1436 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cont 50 devine caduc. Compromisul 53 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1441 pentru, împotriva, abțineri, respins. Empl 176 pentru, împotriva, abținerii, respins. 1447 pentru, împotriva, abțineri, respins. trecem la ITRE 100, pagina 100, 264. ITRE 100, identic cu FEM 57 pentru, împotriva abțineri respinse. Trecem acum la compromisuri. Nu. ITRE 101 pentru, împotriva abțineri respinse. Cont 51 pentru. Cont 51 pentru, împotriva abținerii respins. Compromisul 54 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 55 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 1470 acum. 1470 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 178. Ample 178 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FEM 58 la pagina 270. FEM 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. ITRE 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1488 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1489 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1491 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul 57 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 58 acum pentru împotriva abținerii se adoptă. You go on. Just go on. To 15... 1520 acum. 1520 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. One five. 1, 5, 144, 1544, 281, pagina 281 pentru, împotriva abțineri, respins. 1546 pentru, împotriva abțineri, respins. 1548 pentru, împotriva abțineri, respins. 1550 acum 1550, adică pentru, împotriva abțineri, respins. 1553 acum, pentru, împotriva abțineri, respins. 1554 pentru, împotriva abțineri, respins. 1557 pentru împotriva abțineri se adoptă, 1558 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 60 pentru împotriva abțineri se adoptă, apoi multe devin caduce. And then we move to 1578. 1578 la pagina 286, deci 1578 pentru împotriva abțineri respins, Empl 193 pentru împotriva abțineri respins, FEM 60 pentru împotriva abțineri respins, compromisul 61 pentru împotriva abțineri se adoptă. FEM 51, 61 deci FEM 61 pentru, împotriva abțineri, respins. EMPL 194 pentru, împotriva abțineri, respins. 1590 acum pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 62 acum pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Falling things which fall, fall. Huh? Everything false, false, false. Jesus False. 1628. Sorry, 1628 acum pentru la pagina 295. Deci 295 Amendamentul 1628 pentru, împotriva, abțineri, respins. FEM 62 pentru, împotriva abțineri respins, M 199 pentru împotriva abțineri respins, 1629 pentru împotriva abțineri se adoptă, 1630 cu amendament oral, se opune cineva amendamentului oral? Nu, deci votăm 1630 pentru împotriva abțineri respins, 1631 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amplă 198 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1632 pentru, împotrivă, abțineri, respins. ITRE 107 pentru, împotriva abțineri, respins. 1633 pentru, împotriva abțineri, respins. 1639 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 1635 pentru împotriva abținerii respins, 1636 devine caduc. One, six, 1640 la pagina 298, deci 1640 pentru împotriva abținerii respins, 1641. Vă rog. Intervenție fără microfon. Înțeleg că doriți să vă întoarceți la ceva, să ne întoarcem la ceva? Intervenție fără microfon. Bine, haideți să vedem unde suntem acum, spune doamna președinte. 1641 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru împotriva abțineri respins. Tran 34 pentru împotriva abțineri respins. 4 pentru împotriva abțineri a, se adoptă, 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, 6 nu devin caduce. Da, it, ok, I see, I'm sorry. ITRE... os, ITRE 108 pentru, împotriva abțineri, respins. 1649 pentru, împotriva abțineri, respins. 1650 pentru, împotriva abțineri, respins. 16 Envy 51 acum pentru împotriva abțineri respins. 1652 a fost retras. Nu, votăm 1652 pentru împotriva abțineri respins. 1654 pentru împotriva abțineri respins. 1660 pentru împotriva abțineri Respins. Cred că a fost respins. 1656 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1657 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1661 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1662 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 663 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1, 4, 8 pentru abțineri, abți, uh, pentru împotriva abțineri se adoptă, 1, 6, 6, 4 pentru împotriva abțineri respins, M 200 pentru împotriva abțineri respins, 1, 670 pentru împotriva abțineri respins, 71 pentru împotriva abțineri respins, 1672 uh, respins, 73 pentru împotriva abțineri respins, MV 52 pentru împotriva abțineri se adoptă, 1676 cu amendament oral. E, se opune cineva amendamentului oral? Nu. Prin urmare, votăm pentru împotriva abțineri respins, 1679 pentru împotriva abțineri respins, 149 pentru împotriva abțineri se adoptă, 150 pentru împotriva abțineri se adoptă, cont 52 pentru împotriva abțineri respins, 53 pentru împotriva abțineri respins, cont 5, 54 pentru împotriva abțineri respins, 151 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum ar trebui să încetinim. Yeah, it's again financial regulation, so we don't do it. So we go, I'm sorry, we just have to, so now we move to 1693 acum. 1693 pentru împotriva abținerii se adoptă. 1698 acum pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1, 7, 1, 7, 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum dați-ne câteva secunde la dispoziție pentru a verifica. It was rejected, so we vote. One, 1721 pentru, împotriva abțineri, respins. 1722 pentru, împotriva abțineri respins, compromisul 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1726 pentru, împotrivă, abțineri, respins. I3 109 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cont 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1728 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 Nu, ține de regulamentul financiar. So we, we have to now to skip a group of amendments. Acum trecem, sărim peste un grup de amendamente care țin de regulamentul financiar și trecem So which page we move to which page? We move to page 314 and Trecem la pagina 314, 1747, amendamentul doamnei Mănescu, 1747. Deci 1747 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cont 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1751 pentru, împotriva abțineri respins. 1752 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1755 pentru, împotrivă, abținerii, respins. Ample 205. Ample 205 pentru, împotriva, abținerii, respins. 157 pentru, împotriva încă o dată. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1766. 1766 pentru împotriva abțineri respins, 1768 pentru împotriva abțineri respins, Empl 207 pentru împotriva abțineri respins, Cont 59 pentru, împotriva abținerii respins. Cont 60 pentru, împotriva abținerii respins. Cont 61 pentru, împotriva abținerii respins. Ample 208 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 1782 pentru, împotriva abținerii respins, Ample 209 pentru, împotriva abținerii respins, Ample 210 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 1787 pentru împotrivă abțineri respins. Cont 62 pentru împotrivă abțineri respins. 1790 pentru împotrivă abțineri respins. ITRE 110 pentru împotriva abțineri respins, cont 63 pentru împotriva abțineri respins, 1, 7, 9, 8 pentru, împotriva abțineri, respins. 1, 7, Nine type we vote. 1795 pentru, împotriva abțineri, respins. 1796 pentru, împotriva abțineri, respins.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 Cont 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum, nu, FEM 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum avem un vot la CSF, anexa minus 1. Acesta e un compromis. Deci votăm pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la anexa 1. 1807 Ne oprim? Continuăm? Mai avem două minute. Deci continuăm? Bine. 1807 pentru împotriva abținerii respins. repulsive. Which is which page? We are in Dear colleagues, so we go because. Drag colegi, au constituit uh, obiectul unui compromis, deci 1807 acum. Pagina 324 pe versiunea mea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 No, because if you to okay, compare with So, um, dear, dear colleagues, there is a proposal because this, uh, this vote requires a lot of check. Pentru acest vot trebuie să verificăm voturile la părțile anterioare. Ar fi bine să luăm o pauză, colegii vor pregăti voturile și după aceea, după amiază, vom uh, putea lucra mai rapid. Ne vedem la trei fix. What we have done so far. Mulțumesc pentru ce ați făcut până acum.